aus Elnök. Domnul președinte. Jó reggelt kívánok képviselőtársaim mindenkinek! Eh. Bună ziua, dragi colegi! Iată o nouă zi, ultima zi de la ultima sesiune plenară a anului. Declar ședința deschisă și primul raport de pe ordinea pe zi este raportul activitățile Comisiei pentru Petiții în 2005.